Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάρτε τις θέσεις σας. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Mulțumesc, vă rog să luați loc pentru a începe votul. Și trecem acum la voturi. Domnul Bashir, un punct de ordine, vă rog. Micro. Micro. Four, three, two.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 It's a, it's honorable chair. Domnule președinte, ieri la Sky News s-a arătat lumii întregi uh, cât de mare este suferința populației Rohingya. Eu am văzut aceasta cu ochii mei când am vizitat uh, pe supraviețuitorii acestui genocid în Bangladesh. Acolo uh, copiii se nasc pe plajă și cei care au noroc sunt trimiși spre Bangladesh pe o barcă. Restul sunt lăsați acolo să moară. Primul ministru britanic a promis că va pune capăt uh, distrugerii inumane a populației Rohingya. Eu uh, cer o autorizație din partea președintelui pentru a avea o dezbatere extraordinară pentru a ține cont de situația acestei populații în conformitate cu regula 153 alineatul 4. După îndelungi uh, dezbateri la nivelul Națiunilor Unite, uh, Bangladeshul, Myanmar și Regatul Unit, cred că acum Uniunea Europeană ar trebui să convoace un summit interguvernamental pentru a pune capăt acestui genocid. De dragul omenirii, vă rog să permiteți ca Parlamentul să fie lider în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bashir. Am ascultat propunerea dumneavoastră cu foarte multă atenție și motivele pe care le-ați prezentat și am să transmit, bineînțeles, imediat această cerere președintelui Parlamentului. Și acum trecem la voturi. În primul rând, raportul pentru mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, raportul Daniel Vioti. Vot cu apel nominal s-a deschis votul.